dezbaterea. Votul va avea loc joi la ora 12. Vom continua ședința plenară mâine de la ora 9 dimineața și după aceea de la ora 15.